El se încheie votarea. Vom trece acum la explicațiile de vot. Ai ninguna petiție de... Nimeni nu dorește să ia cuvântul. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă are cineva vreo explicație de dat, o va transmite președinției prin scris. Și sesiunea se suspendă până la 11.30 când va lua cuvântul președintele Parlamentului.